einer erläuterung von der ich hoffe dass ich. deci uh, va trebui să vă explic uh, cum funcționează și sper că voi reuși să, fi sufi, să fiu suficient de clar. După deschiderea votului, pe ecranul dumneavoastră, la locul dumneavoastră, vor apărea următoarele uh, elemente. În primul rând, obiectul votului, despre ce este vorba, alegerea vicepreședinților, apoi lista candidaților. Și vedeți numărul locurilor libere, posturilor ce trebuie ocupate. Deci, sunt afișați cei nouă candidați și, în același timp, vi se spune că, în mod clar, că există numai 8 locuri libere. Numele colegului sau colegei pe care doriți să îl alegeți, îl puteți marca prin faptul de a apăsa tasta dreaptă de sub ecran. Sub ecran aveți o tastă, un buton în dreapta. Când apăsați acesta, aceasta, puteți să selectați numele candidatului. Dacă doriți să alegeți persoana respectivă, trebuie să alegeți, uh, să apăsați butonul da, deci butonul cu plus în uh, consola de vot, cea, uh, butonul din stânga. Deci selectarea persoanei se face prin tasta dreaptă de sub ecran, votarea în sine se face prin butonul plus în consola de vot. Apoi se uh, aprinde un bec albastru, acesta din față. Și se aprinde cu uh, albastru pentru că este un vot secret și nimeni nu vede cum ați votat. Când se aprinde acest beculeț albastru, în fața numelui apare o steluță. Deci, dacă ați ales pe cineva, apare o steluță în dreptul acestei uh, persoane și, drept urmare, acest vot este um, finalizat. Votul pentru această persoană. Pentru ca votul să fie secret și nimeni să nu vadă cu cine ați votat și dacă vreți să mai parcurgeți odată lista, puteți face asta cu un așa numit cursor. Deci, puteți să mergeți în sus sau în jos cu pe lista, um, pe lista candidaților cu tasta din dreapta. Însă, odată ce ați votat pentru cineva, odată ce ați votat, apare această um, steluță și s-a încheiat votul. Până când am închis uh, votul, Uh, puteți selecta și vota. Numai în momentul în care am închis votul nu veți mai putea apăsa tasta plus sau să vă, și nu, veți vă mai pute, nu vă veți mai putea anula votul. Vom face un vot de probă. Întâi. Așa. Pentru a vedea odată dacă toți uh, colegii au înțeles uh, cum funcționează votul. întreb încă o dată pe cei din jurul meu care se ocupă de elementele tehnice dacă am explicat totul bine. Mai spuneți-mi odată unde e cursorul acela cu care merge în sus sau în jos. Bun, în regulă. Văd că știm cu toții cum stau, stau lucrurile. Doamnelor și domnilor, vă apar uh, pe listă José Carreras, Montserrat Caballé, Placido Domingo, uh, Jesse Norman și Luciano Pavarotti. Vor fi candidații noștri în testul de probă. Așadar, facem un vot de probă printre acești cântăreți și cântărețe. Singer selection. So. Wir müssen noch warten, bis die Künstler. Bun. Trebuie să așteptăm până ni se alătură și uh, artiștii. Cred că încă mai sunt în uh, sala de repetiții. Nu, domnul Pavarotti nu mai este. Bitte noch um einen Moment Geduld, ja. Vă rog uh, să aveți încă puțin răbdare. Da, jucător de fotbal ar fi trebuit. Mm -hmm. We could also take former prime ministers also. Am putea să facem și o listă cu foști prim-ministri. Lambert. Domnule președinte, am impresia că aparatul nu a funcționat, dar uh, este un vot secret în sensul că nu trebuie să știm cu cine votăm? Ich warte noch mal fünf mai aștept 5 minute. Îmi pare rău, nu știu de ce nu funcționează tehnica. Um Vă rog să aveți puțină răbdare. So. Monsieur Lambert, euh, qui proposez-vous pour le groupe? Domnule Lambert, pe cine propuneți pentru grupul verzilor? Domnul carreras Foarte bine. Începem. Also, ich erkläre... Declar deschis votul. Okay. Stimate colege, stimați colegi, sunteți uh, acomodați cu modul în care funcționează aparatura. Există cineva care mai are nelămuriri legate de sistemul tehnic? toate colegele și toți colegii cunosc funcționarea aparatului. Au votat toate colegele și toți colegii, atunci declar închis votul. So, also abgegebene Stimmen voturi exprimate 694, valabile 673, 21 au fost anulate, majoritatea absolută 337, nu a fost ales nimeni, nici o interpretă, nici un interpret dintre candidați. Mulțumesc foarte mult. Trecem acum la votul electronic mai dau citire odată numele colegelor și colegilor. În ordine alfabetică va trebui să supunem la vot Castaldo, Crețu, Cearnețchi, Guillaume, Lambsdorff, Lunacek, Papa Dimulis, Rehn și Zasoli.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 haben alle Kolleginnen und Kollegen abgestimmt? A votat toată lumea? Bitte sehr, Ertug. Vă rog, domnule Ertug. Domnule președinte, scurtă întrebare, pentru că uh, nu am putut să ne punem de acord. Dacă avem o listă cu opt nume, trebuie să alegem cel puțin cinci? Nu, puteți să alegeți 1, dar cel mult puteți să votați 8. Dar este după opțiunea dumneavoastră, puteți și să nu votați pe nici unul dintre candidați. Dar aveți dreptul să votați 8 persoane. Name. Cred că e nevoie de clarificări. Avem 9 candidate, 9 candidați, dar doar 8 locuri. De aceea exprimarea a 9 voturi nu ar fi corectă. Întreb cu precauție. Mai există colege și colegi care sunt uh, încă nehotărâți, care nu și-au exprimat votul. Dacă nu e cazul, atunci vă întreb oficial a votat toată lumea? Repet întrebarea. Toate colegele, toți colegii și-au exprimat opțiunea? Atunci declar închis votul. Abgegebene Stimmen. Voturi exprimate 704, valabile 691. 13 nu pot fi validate. Majoritatea calificată 300, doamna Crețu 406 este aleasă, doamna Ghion 406 este aleasă doamna Zasuli 394 aleasă, domnul Rein 384 a fost ales, Graf Lambsdorff 267 nu a fost ales, doamna Lunacek 244 nu a fost aleasă, domnul Cearnețchi 243 nu a fost ales, domnul Dimulis 310 nu a trecut, domnul Castaldo 115 nu a fost ales. Este nevoie de un al treilea tur de vot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 Vă atrag atenția că în cel de-al treilea tur, în cea de-a treia rundă, este suficientă majoritatea simplă. Domnul Luca. Domnule președinte, puteți să ne explicați uh, cum a fost